just cancelled. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki el szeretne menni a Aș dori să îi rog pe cei care doresc să părăsească sala să o facă cât mai repede și în liniște pentru a putea trece la explicarea voturilor. Dragi colegi, Primul raport este sectorul logisticii în UE și transportul multimodal pe noile coridoare. Are cuvântul domnul Pospișil. se Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să vă explic de ce am votat pentru acest raport